verbal al ședințelor din 14 septembrie a fost distribuit tuturor. Dacă există observații, vă rog să le faceți acum. Procesele verbale sunt astfel adoptate.